liebe Kolleginnen und Kollegen. Stimați colegi, este ora 9 și 5 minute. Ar fi bine să îi dăm drumul. Ieri am spus că doresc să începem la timp și este important pentru că astăzi avem foarte multe puncte pe ordinea de zi. dintre primele lucruri pe care trebuie să le fac în calitate de președinte este să organizez acest vot. Avem un vot foarte lung în această dimineață, șase puncte. Sperăm că totul se va desfășura ok, dar dacă nu, atunci vă rog să fiți îngăduitori cu mine, pentru că este prima mea organizare de vot. Voi încerca să fac totul cât mai eficient. Începem cu primul raport, raportul doamnei Silvia Costa. Raport de punere în aplicare a programului Europa Creativă. Dorește raportarea să spună câteva cuvinte? Da, aș dori doar să le mulțumesc uh, raportorilor din umbră și uh, consultanților noștri, precum și secretariatului, pentru munca excelentă pe care au făcut-o cu toții. Și aș dori să uh, îi mulțumesc mai ales lui Joșa de la secretariat. Sper că totul va merge lin și că toată lumea va fi de acord cu ceea ce avem aici. Vă mulțumesc foarte mult. Așadar, haideți să trecem la vot. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Trecem la buget 1, pe pagina 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Buget 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 87. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 88 și 89 identice pentru, împotrivă, abțineri, respinse. Amendamentul 90 pentru, Împotrivă. Încă o dată. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 91. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 92. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 98 și 99 identice pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge, cred. Amendamentul 100. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 101. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 102. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 103. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 104 și 105, identice, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 106 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 107 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 108 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 109 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 110. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 111 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 117 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 118 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 119 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 123 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 124 pentru, Împotrivă. Abțineri. Respins. 125. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 126. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 127. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 128. Pentru. Împotrivă abțineri, respins. 129 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 130 și 131 identice, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 132 pentru, a, nu. 133, îmi cer scuze pentru că 132 e caduc. 133 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 134. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 136. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 137. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 6. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la 142 cu amendament oral. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 143 pentru. Împotrivă. Abțineri. Aș vrea să-l verificăm. S-a deschis votul. Geschlossen? A votat toată lumea. Închidem. O persoană în plus de la PP. A votat cineva în plus. Unul dintre dumneavoastră trebuie să-și retragă cartela. Bun, atunci se închide votul acum. 13 da, 12 nu și se adoptă la un vot. 144 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 145. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 146. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 147. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 148. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 149 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 150 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 151 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 152 pentru, împotrivă, abțineri, Aș verifica acest amendament. Vă rog, 152 se deschide votul. A votat toată lumea. S-a închis. Și se adoptă. 153. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Se respinge, da, aveți dreptate, spune președinte. Am spus greșit. 154. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 155. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 156. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 157 a fost retras, deci 158 și el. Și acum trecem la amendamentul oral din partea raportoarei. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 160 acum. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 167. 67. 167. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Și acum 168 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 169 pentru, a, nu, acesta e caduc, aveți dreptate. Compromisul 8. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem atunci la 174. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 176. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 175. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 177 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 178 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 100, nu, 182 acum, spune președinta, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 183 pentru, împotrivă, abțineri. Încă o dată, pentru, împotrivă, fără microfon, comentariul doamnei Costa, din păcate nu se aude în cabine. 183, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă clar. 184, pentru, nu, e caduc, aveți dreptate. 185. 185 acum, pentru. Împotrivă, abțineri, respins. 186, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 187, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 188, pentru. Împotrivă, abțineri, respins. 189 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 190 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 191 pentru, împotrivă, abțineri, eu cred că se respinge. 192 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 193 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum trecem la buget 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 199 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 10 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Iar acum compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Buget 5 pe pagina următoare. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 216 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 217 cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 218 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 219 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 220 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 221 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 222 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 223 și 224 împreună, identice, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 225 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 226 în două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, nu e foarte clar. Haideți să verificăm s-a deschis votul. S-a închis. Respins. Da, era destul de clar totuși. 227. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 16 și 17 sunt caduce, 18 de asemenea, 21 se votează. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 22. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 23. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 24-25 identice pentru, împotrivă, abțineri respinse. 26 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri respins. 28 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 30 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 32. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 33. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm 33. S-a deschis votul. S-a închis. 14 pentru, 13 împotrivă. Se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 34. S-a deschis votul. S-a închis. foarte clar se adoptă. Nu știu de ce n-am văzut. Acum trecem la 38. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 39. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 40. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 42. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Ba nu, cade, a, îmi cer scuze, cade. Așa e, 43. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 45. Pentru, împotrivă, abțineri, respins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 Geschlossen? S-a închis și se respinge. 55 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 56 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 57 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 58 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 59 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă, dar haideți să-l verificăm. Vă rog să deschid votul. S-a închis și se respinge într-adevăr. 60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 62 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 64 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 65 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68, 68, da, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 70 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă și trecem la 75 atunci, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 76 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 77 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1 pentru, Împotrivă. Ce anume pentru, deci pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 2. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 4. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 5. Pentru, Împotrivă. Abțineri. Respins. 6. Retras. 7. 7 și cu 8 împreună. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 9, 10 și 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri și cred că se adoptă. Cred. Haideți să verificăm. Sau, da, haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis? Da, se adoptă. 13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Buget. O citație. cine pentru? Am zis adoptat în loc de pentru. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și atunci trecem la votul final, electronic. Vă rog, s-a deschis votul. Geschlossen. Das ist... S-a închis și se adoptă cu 24 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și 4 abțineri. Felicitări raportoarei și mulțumesc foarte mult și raportorilor din umbră. Mulțumesc tuturor! Atunci, cred că am trecut cu bine prin primul punct și acum trecem la al doilea raport. E vorba de raportul de implementare al Comisiei pentru programul Europa pentru cetățeni, raportoare doamna Tereza Ghimenez Barba. Și vreau să vă întreb întâi dacă vreți să mai spuneți ceva. Dacă da, vă rog. Aș dori doar să le mulțumesc tuturor celor care au uh, colaborat la acest raport. Aș dori să... Deci sper să ajungem la un rezultat satisfăcător pentru că este un program foarte important pentru uh, coerența și coeziunea Uniunii Europene. Vă mulțumesc! Ja, vielen herzlichen Dank. Vă mulțumesc foarte mult și pentru cum ați lucrat dumneavoastră și pentru uh, tot ce au făcut raportorii din umbră. Haideți să trecem însă direct la vot. Amendamentul 53 nu se poate vota pentru că nu este admisibil și deci uh, trecem la 54. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 55. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 56. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 57. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 58 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 59 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bugete 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 60 60 și 61 și 63 împreună identice pentru. Împotrivă, abțineri, respinse. 62. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 64. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 65. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 66 și 67 împreună. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 68 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 69 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 70 pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să-l verificăm pe 70. S-a deschis votul. Geschlossen? Das ist ganz deutlich. S-a închis votul și se respinge foarte clar. 71 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. AFCO 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 72 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 73 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 74 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 77 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 76 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 78 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 79 pentru, Împotrivă, abțineri, se respinge. 80 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 81 pentru. Împotrivă, abțineri. Trebuie verificat, vă rog. 81 s-a deschis votul. Geschlossen? S-a închis și se respinge cu 13 la 11. 82. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 83 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 84 pentru, împotrivă, abțineri. 84? 84, da, pentru. Împotrivă, abțineri, trebuie verificat. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 85 pentru. Nu, 86, spune președinte. Am cer scuze, 86 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 87 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 88. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 89 împreună cu 90. Pentru. Și cu 91 și cu 92. Aveți dreptate. De la 89 până la 92. Identice pentru. Împotrivă. Abțineri. Respinse. 93 pentru, împotriva, abțineri. Eu cred că se adoptă. 95. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 94. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 96. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 103 acum, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 104 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bugete 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 105 pentru, 106, ă, împotrivă, abțineri, se adoptă. 106 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 107 a fost retras. 108 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 109 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 110. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. O, AFCO 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. AFCO 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. AFCO 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm? Da, verificăm bine. Pe 8. Se deschide votul. 8. Se închide votul. AFCO 9. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 111 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. AFCO 11. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 119 și cu 100... Nu, doar 119. Pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 120. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 6.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 124 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 125 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 100 nu, se respinge, da, am zis greșit, spune președinta. 126. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la 133 pe pagina următoare. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 134. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Trebuie verificat acesta și deschidem votul la 134. Se închide votul. 12 la 12, deci se respinge. 135 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 136 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 130, 147 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 148 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 149 pentru, împotrivă, abțineri, eu cred că trebuie verificat, 149. Eram la 149, nu? S-a închis. Și se adoptă. Nu era foarte clar pentru mine. 150 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 151 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 152 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 153 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 154 pentru și cu 155 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 156 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 157 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. La 157. S-a deschis votul. S-a închis. Se respingem, cer scuze. 158 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament oral 2 la AFCO 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral 1 la 159 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 160 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 161 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 15. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 16. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 23. Uh, Pentru, împotrivă, abțineri, respins. AFCO 12. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 26 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 28 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 29 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 32 pentru, împotrivă, abțineri, trebuie, verific, trebuie verificat 32. S-a deschis votul. Geschlossen? Și s-a închis. cam uh, nebunie, cam haos, dar oricum se pare că era clar și n-am văzut. 33 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 34 pentru împotrivă, abțineri, respins. 35 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 36 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 37 pentru împotrivă, abțineri se respinge. 38 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 40 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 41 pentru, împotrivă, abțineri respins. 42 pentru, împotrivă, abțineri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 52 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă atunci am uh, votat AFCO și budget, sunt acoperite și atunci trecem la votul final și s-a deschis votul, vă rog. S-a închis. 24 pentru, 5 împotrivă, nicio abținere, cu o majoritate clară se adoptă și felicitări raportoarei. Și sperăm ca acest proiect acum să fie pe calea cea bună. Trecem acum mai departe la al treilea vot. E vorba de geoblocare raportoare, doamna, doamna Tereza Comodini. Și vreau să întreb dacă dorește să ia ce, cuvântul. Doamna Comodini, vă rog frumos, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și consultanților pentru asistența lor. Vă mulțumesc. Vielen herzlichen Dank. Dann kommen Mulțumesc foarte mult. Trecem direct la vot atunci și începem cu 93. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 20. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 94. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 95 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 96 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 97 și 24 identice pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 98 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 99 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 25 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 100 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 101 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 102 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 103 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 104 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 105 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 106 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 107 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 108 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 109 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 110 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 111 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 112 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 113 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 114 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 116 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 31 pentru, Împotrivă. Abțineri. Eu cred că se respinge, dar aș vrea să-l verificăm. S-a deschis votul. 31. S-a închis. Și așa este, se respinge. 115 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 117 pentru, împotrivă, abțineri, 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 118 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 119 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 120 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 123 pentru, împotrivă, respins. 122 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 121 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 pentru, Împotrivă. Abțineri. Respins. 35. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 37. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 36. Pentru împotriva, abțineri, respins. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 42 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 41 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 43 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 45 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 47 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 46 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 50 pentru, împotrivă, abțineri, Respins. 4. Împotri pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 53 pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. 54. Nu. Nu. Amendamentul 6. Îmi cer scuze. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 55. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 56. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 7. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 57 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 58 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 60 pentru, abțineri, se respinge. 60 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 62 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 64 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 9 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 65 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 66 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 67 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 70 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 69 pentru, împotrivă, abțineri, cred că trebuie verificat. S-a, se verifică 69, s-a deschis votul. S-a închis. Și deci e egalitate, deci se respinge. 71 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 72 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 73 pentru, împotriva, abțineri, respins. 74 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 14 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 75 pentru, împotriva abțineri, respins. 15 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. 76 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 77 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 78 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 17 pentru, împotrivă, abțineri. Aș verifica 17, vă rog. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 79 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 80 nu e în versiunea engleză, deci 83 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 81 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 80 nu, 84 pentru, împotriva, abțineri, respins. 85 pentru, împotriva, abțineri, respins. 86 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 87 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 89 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 88 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 90 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 91 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 92 pentru, împotrivă, abțineri și se respinge. Votul final, acum s-a deschis votul. Geschlossen. S-a închis. Și s-a adoptat cu 21 de voturi pentru, una împotrivă și 5 abțineri și felicitări raportoarei. So, drei haben wir noch. Wir kommen zum Bericht von Herrn Jambat. Trecem acum la raportul domnului Giambatski despre digitalizarea industriei europene. Dacă domnul Giambatski mai dorește să spună ceva, nu vrea. Atunci trecem direct la vot. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 8 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 9 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 10 pentru, împotrivă, abțineri, îl verificăm, vă rog. S-a deschis votul. Geschlossen. S-a închis votul și se respinge. Compromisul 2 acum pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și trecem la 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 12 pentru. Împotrivă. A, îmi cer scuze, spune președinta am uh, alunecat cu privirea în altă parte. 17 după 15 pentru, împotrivă, abțineri. Da, da, și eu vreau să verific, așa este. 17 se verifică, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă cu 16 la 10. Amendamentul 18 în două părți, prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 28 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 34 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 34. S-a deschis votul, vă rog. S-a închis. 16 la 10 se respinge. Se adoptă, spune președinte, am cer scuze. Bineînțeles. 36. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 38. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 37. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 39. Pentru. Împotrivă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 15 voturi împotrivă și deci se respinge. Și am terminat cu acest raport, am mers mai repede decât mă așteptam și ajungem la votul final acum care este electronic și s-a deschis. Geschlossen? Ah. S-a închis. Acum s-a închis. 26, da, nicio abținere, nicio uh, vot împotrivă. Felicitări domnului raportor. Cum? Trecem la penultimul raport pe care trebuie să-l votăm astăzi. E vorba de descărcarea pentru bugetul 2015. Raportul are doamna Silvia Costa. Silvia, dorește să spui ceva? Vreau doar să mulțumesc pentru colaborare colegilor și secretariatului. Cred că am reușit să fim foarte pragmatici la tot ceea ce cerusem și tot ceea ce am obținut în final. Mulțumesc foarte mult! Atunci trecem la vot și începem cu amendamentul 1 pentru cine e împotrivă. Abțineri, respins. 2 pentru împotrivă, abțineri, respins.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 se respinge. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 16 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă și 21 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Și vot final, s-a deschis votul. S-a închis. Și 21 da, un vot împotrivă, 4 abțineri și se adoptă raportul. Felicitări raportoarei. Trecem acum la ultimul vot a durat destul de mult, cred eu, zice doamna președinte, și votăm semestrul european și coordonarea politică și economică. Raportoare a fost doamna Julie Ward. Doriți să spuneți ceva, Julie? Very brief, I think... Foarte pe scurt, deoarece cred că a fost o dimineață destul de lungă. Ce facem noi aici, de fapt?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 împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri. Totuși trebuie să mai votați, că altfel nu dau seama dacă e pentru sau nu. Deci încă o dată, 11 pentru, așa, mulțumesc, împotrivă, abțineri, e foarte clar adoptat. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 3. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 25. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 26. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Do compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 45 pentru împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 6, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 47, pentru, împotrivă, abțineri, cred că se respinge. Haideți să-l verificăm, vă rog. E 47. S-a închis. Foarte strâns, într-adevăr. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 51 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 54 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 55 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 56 pentru, împotrivă, abțineri, respins și trecem la votul final. S-a deschis votul electronic. Ich schließe die Abstimmung. S-a închis votul și raportul se adoptă cu 22 la 4 și fără abțineri. Felicitări doamnei raportor. Și am reușit. Am terminat voturile un vot mamut, mi se pare, și am reușit să ne disciplinăm foarte bine. Eu cred că ați, uh, ați lucrat extrem de concentrat și vă mulțumesc foarte mult și sper să mă fi iertat pentru greșelile pe care le-am făcut uh, la această votare. Yeah, yeah.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 Wir machen jetzt gleich unmittelbar. Și continuăm imediat. Vreau doar să așteptăm să vină reprezentanții președinției malteze, cei doi miniștri care au așteptat afară. Și uh, după aceea continuăm după ce au venit dânsii imediat.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 Kolleginnen und Kollegen. Dragi colegi, aș dori să continuăm cu ședința noastră. Este o mare plăcere și o onoare pentru mine să-i salut în această dimineață pe reprezentanții președinției malteze, în persoana domnului ministru Bartolo și domnului ministru Owen Bonici care au venit la noi în comisie și mă bucur foarte mult să îi salut aici în această dimineață. Dânsii ne vor vorbi despre prioritățile președinției malteze în domeniile care sunt relevante pentru comisia noastră și știu că pentru o țară mică este o mare provocare întotdeauna Dacă se poate, vă rog să faceți liniște, spune doamna președinte. Deci știu că este o provocare pentru o țară mică, precum Malta, să preia președinția Consiliului pentru 28 de state membre, dar eu sunt foarte încrezătoare că vor folosi uh, această jumătate de an pentru a uh, rezolva chestiuni care sunt de mare interes pentru noi și pentru a aduce mai departe Uniunea Europeană pe o cale pozitivă. Vreau să vă dau cuvântul fiecăruia dintre dumneavoastră pentru 10 minute pentru ca să ne prezentați prioritățile președinției și după aceea o să intrăm într-o discuție. Avem timp până la 11.30 și o să purtăm o discuție foarte bună cu siguranță. Vreau să-i dau cuvântul mai întâi domnului Bartolo, domnului ministru Bartolo, care este responsabil cu uh, educația și ocuparea în Malta, este ministru pentru educație și ocupare, un domeniu care pentru comisia noastră este de mare interes. Domnule ministru, aveți cuvântul și bun venit la noi în comisie. Um, bună dimineața, Stimați uh, deputați, bună dimineața, doamnă președinte. Din câte am înțeles, este pentru prima dată când vă aflați la prezidiu și pentru mine este prima dată, deci vă urez mult succes drept președintă a acestei uh, uh, comisii. Aș dori să-i mulțumesc și doamnei Silvia Costa pentru munca pe care a făcut-o în calitate de președinte a acestei comisii. Mulțumesc și acum voi spune câteva cuvinte în malteză. Noi considerăm că este un moment extrem de important pentru Uniunea Europeană. Trecem prin vremuri grele. Unii oameni pun sub semnul întrebării Uniunea Europeană și rațiunea sa de a, de a fi. Unii oameni se pare că au interesul de a transforma Uniunea Europeană în țapul ispășitor pentru toate problemele cu care ne confruntăm noi acum. Cred că trebuie să facem cu toții un mare efort pe măsură ce ne apropiem de cele 60 aniversare a înființării Uniunii Europene, în așa fel încât să arătăm că Uniunea Europeană face parte din soluția pentru problemele cu care ne confruntăm, alături de statele membre și alături de toți cei care cred în Uniunea Europeană. Cred că cea mai mare provocare cu care ne confruntăm este să ne reconectăm cu acei cetățeni care se simt uitați sau neglijați. Cei care doresc să facă rău Uniunii Europene comunică foarte bine cu acești oameni, cei care se simt marginalizați, mult mai bine decât noi, cei care suntem în politica uh, mai mainstream și noi nu trebuie să permitem acest lucru să se întâmple. Datoria noastră principală este aceea de a le arăta cetățenilor că Uniunea, Uniunii Europene îi pasă de problemele cotidiene ale oamenilor, lucrurile care îngrijorează pe oameni, lucrurile despre care vorbesc oamenii. Uniunea Europeană trebuie să arate că se concentrează pe acestea, pe educație, pe tineret, pe cultură, sport și așa mai departe. Noi trebuie să arătăm că Uniunea Europeană este relevantă. Acum aș dori să vă dau o sinteză în termen general a ceea ce plănuim noi să facem în cele șase luni pe care le avem la dispoziție în domeniul educației, tineretului și sportului. În ceea ce privește educația, noi considerăm că principalele noastre priorități ar trebui să fie principalele probleme ale uh, populației, unde oamenii se simt neglijați și lăsați în urmă. În primul rând avem problema șomajului. Acesta se datorează nu doar uh, creșterii economice foarte slabe, ci și divergenței uh, între aptitudini. Există locuri de muncă disponibile, dar nu există oameni pregătiți pentru ele. Oamenii nu au competențele necesare ca să ocupe acele locuri de muncă disponibile. calita- eh, învățământul de înaltă calitate pentru toată lumea este foarte relevant și foarte important. 11% din tinerii noștri părăsesc școala timpuriu, 7% nu au nu sunt într-un program de educație, nu au un loc de muncă și nici nu uh, fac un uh, curs. 7% au o rată de alfabetizare scăzută și apoi 44% simt că se află într-un loc de muncă prost, în care nu se pot dezvolta, în care nu își pot dezvolta aptitudinile. Deci noi considerăm că acestea sunt câteva dintre principalele uh, chestiuni pe care trebuie să ne concentrăm. Trebuie să ne angajăm în favoarea educației pe întreg parcursul vieții vom actualiza acest domeniu cu noul cadru pentru educație pe întreg parcursul vieții. Este foarte important, foarte important nu doar pentru cei care sunt șomeri, ci și pentru cei care sunt conștienți că trebuie să își actualizeze aptitudinile, competențele, deoarece aptitudinile și competențele mereu se află sub um, amenințarea noilor uh, dezvoltări tehnologice care le fac expirate. Diversitatea și digitalizarea merg mână în mână. Prin diversitate ne referim la o varietate foarte mare de oameni, nu ne referim doar la imigranți și la copiii imigranților. Ne referim și la persoanele cu dizabilități, persoanele cu alte orientări sexuale. Deci diversitatea înseamnă multe lucruri. E vorba de diversitate în sens larg. Incluziunea nu înseamnă o soluție pentru toată lumea, nu. Înseamnă că trebuie să avem programe de educație care să răspundă nevoilor diverselor tipuri de persoane timp de multă vreme. Timp de multă vreme, sistemele educaționale din Europa și din lumea întreagă s-au bazat pe standardizare. Noi ne-am așteptat ca oamenii să se adapteze sistemului nu să proiectăm sistemul în așa fel încât să țină seama de diversitate și de incluziune. Noi sperăm că vom putea consolida aceste valori în lunile pe care le avem la dispoziție, în așa fel încât să proiectăm sisteme de educație mai bine adaptate nevoilor tinerilor noștri. De asemenea, dorim să modernizăm învățământul uh, superior. Dorim să ne asigurăm că, în măsura posibilului, Învățământul nostru superior este relevant pentru lumea în care trăim. Doar pentru că o instituție este de învățământ superior, nu înseamnă că acolo chiar se învață ceva. Trebuie să ne asigurăm că au conținutul, pedagogia, metodele necesare, rezultatele adecvate, nu doar pentru piața forței de muncă, ci și pentru societate. Până la incidentele tragice din Paris, am avut câteva, am avut dosare de educație care erau dezechilibrate, ne refeream doar la angajabilitate și ignoram aspectele sociale. Noi acum știm că educația trebuie să fie pentru viață, dar și, pe, și, și pentru locul de muncă. A pregăti tinerii pentru locul de muncă și și pentru viață în secolul al XXI-lea nu este o contradicție. Tinerii trebuie să poată naviga situații complexe în societate și la locul de muncă. Și pentru acestea este nevoie de aceleași competențe, de competențe foarte asemănătoare. Și acest lucru nu poate fi decât în favoarea dezvoltării societății noastre. După cum am spus, vom uh, insista foarte mult pe agenda privind noile competențe. De asemenea, vom analiza și cadrul european al calificărilor, vom încerca să încurajăm statele membre să progreseze în acest domeniu. Credem că acest cadru european al calificărilor trebuie să fie actualizat. Nu trebuie să ne preocupe doar, um, învăț doar învățământul academic, ci și învățământul online și diversele calificări și programe recunoscute de uh, piața forței de muncă, dar care nu sunt calificări academice. Trebuie să actualizăm situația aici. Bineînțeles, în diversele state membre există diverse realități, tradiții, sisteme. De aceea ne aflăm uh, în, uh, într-un stadiu în care vom analiza ce pași trebuie să facem. Europasul este o temă importantă pentru dumneavoastră și voi colabora cu dumneavoastră în lunile care urmează ca să vedem ce putem face cu Europasul este un instrument important pentru catalogarea competențelor, pentru a oferi practic persoanelor un pașaport care să le ajute în găsirea unui loc de muncă. Acest sistem trebuie actualizat deoarece lumea s-a schimbat. La ora actuală există multe progrese tehnologice în domeniul respectiv și uh, Europasul poate fi actualizat cu aceste progrese tehnologice în așa fel încât să fie un instrument și mai util pentru tineri să-și găsească un loc de muncă. Și noi vom continua în acest uh, sens bazându-ne pe munca colegilor slovaci. După cum am spus, dorim să colaborăm îndeaproape cu dumneavoastră, cu Parlamentul ca și colegislator, ca să putem uh, realiza toate aceste obiective pe care le dorim. Un alt element important din agenda privind noile competențe este trasabilitatea diplomelor, absolvenților, de fapt, și este important să știm ce se întâmplă cu absolvenții, să vedem care sunt rezultatele sistemului nostru de învățământ, ce se întâmplă cu tinerii când termină facultatea. Pentru că dacă știm ce se întâmplă cu ei, putem să ne proiectăm mai bine uh, sistemele de uh, politici și sistemele de învățământ. Apoi, o chestiune care se află între educație și tineret, sărbătorirea a 30 de ani de Erasmus. Dacă e vreun program care are un impact clar pozitiv și cu privire la care toată lumea are uh, păreri uh, pozitive, e bine, acesta este programul Erasmus. Și noi vom sărbători pro, uh, programul Erasmus. Acum voi trece la politicile de tineret. Vom lucra la inițiative cu obiective foarte clare, care pot fi măsurate în măsura posibilului. Considerăm că este extrem de important să consolidăm înțelegerea ă, tinerilor a recunoașterii diversității culturale, a democrației, a civismului și așa mai departe. Trebuie să îi pregătim pe tinerii noștri să fie participanți activi la o societate deschisă și democratică, mai ales la ora actuală când aceste valori sunt atacate din anumite părți. Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului cu privire la competențele cheie pentru învățare pe întreg parcursul vieții, cu privire la care am vorbit deja, fac parte integrantă din, și din acest dosar. Deci este important să ne concentrăm nu doar pe competențe pentru locul de muncă, ci și pe competențe pentru viața în societatea noastră destul de tulbure la ora actuală. Astfel, tinerii vor putea deveni activi și independenți, cetățeni activi și independenți. Ne vom concentra și pe lucrătorii cu tineretul. Trebuie să recunoaștem mai mult ce fac ei. Din experiența noastră personală, știm că cei care lucrează cu tineretul îi pot ajuta pe tineri să își rezolve problemele, să facă față provocărilor. Îi vom ajuta pe tineri să își dezvolte acele competențe necesare ca ei să devină în cele din urmă adulți. Și aici fac referire la hotărârea ministerială din 22 mai. am constatat că se acordă o importanță foarte mare investițiilor în tineretul european. Comisia a adoptat comunicări în acest sens și, de asemenea, s-a lansat Corpul European de Solidaritate. Noi considerăm că este o inițiativă foarte bună care poate ajuta pe tineri să se pregătească pentru viață. Până în iunie, noi ne vom concentra pe ai uh, capacitat pe tineri să se angajeze în viața civică și în societate. Vom organiza două conferințe importante în Malta. Una va fi un dialog structurat între 21 și 23 martie. Așteptăm să primim pe tineri acolo, în așa fel încât ei să poată lua cuvântul și să spună ce au pe suflete. În momentul în care facem politici pentru tineri, o critică care apare foarte des este că nu ascultăm pe tineri. Deci este important să-i ascultăm și pe ei. Pentru că, în cele din urmă, astfel vom avea politici mai bune. Apoi, în ceea ce privește sportul, noi considerăm că sportul este foarte important, nu doar pentru că ne ajută la menținerea sănătății fizice, ci și la menținerea sănătății mentale. De asemenea, este un instrument util pentru incluziunea socială. Sportul este important în viziunea noastră și în Consiliul din mai vom uh, încerca să votăm un document care analizează utilizarea sportului pentru incluziune. Vă vom prezenta un plan de lucru pentru sport pe care îl dezvoltăm în baza prezentării comisiei din această lună. Vom lucra în acest domeniu tocmai ca să înregistrăm cât mai multe progrese. De asemenea, dorim să avem abordare integrată pentru guvernanța sportului, accesibilitate și integritate. Tot în domeniul sportului vom lucra și în domeniul antidopajului. Știți cât de relevantă este această problemă la ora actuală. Din nefericire, este o problemă mare. La Agenția Mondială pentru Antidopaj, în Montreal va avea loc un, un summit al acestei agenții și acolo vom încerca să înregistrăm și ne progrese. Acum îi voi da cuvântul călugului Owen Bonici ca să ne spună despre cultură. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru Bartolo. Aș dori să dau mai departe cuvântul acum domnului ministru Bonici. Dânsul este ministru pentru justiție, cultură și administrație locală. Așa mi s-a scris, dar dumneavoastră sunteți aici, bineînțeles, în funcția dumneavoastră de ministru al culturii și mă bucur foarte mult de ceea ce o să ne puteți prezenta în ceea ce privește planurile dumneavoastră în domeniul culturii și al mass mediei pe următorii ani. Vă rog, domnule Monici, aveți cuvântul. Grazie hafna, signora Kamervert. L-għonet rrit nifraħlek tal-li ġejteletta. Doamnă președinte, mai întâi aș dori să vă felicit pentru alegerea dumneavoastră ca și președinte al acestei comisii foarte importante. De asemenea, aș dori să o felicit și pe doamna Costa, Felicitări pentru munca dumneavoastră. Este o mare onoare pentru mine și pentru colegul meu, um, domnul ministru Bartolo, să fim aici. Credem că Parlamentul European joacă un rol crucial în activitatea instituțiilor europene. După părerea noastră, este esențial ca Uniunea Europeană să joace un rol important în viețile oamenilor. La ce mă refer când spun asta? Ei bine, cred că un european ar putea fi relevant atât în ceea ce privește chestiunile majore, cât și pe cele minore. Ce este mai ales important e că atunci când oamenii se trezesc dimineața înainte să meargă la muncă, oameni care își doresc o mai bună educație pentru uh, copiilor, oameni care seara uh, Um, se reîntâlnesc acată, acasă, uh, să poată aprecia chiar și lucrurile mici care au fost făcute pentru ei uh, de către uh, instituții europene și care uh, le-au îmbunătățit puțin viața. Cultura, clar, este un uh, sector care are uh, impact asupra vieții de zi cu zi a uh, oamenilor. Eu sunt foarte mândru de ceea ce a reușit să realizeze președinția slovacă în mandatul său și de asemenea sunt mândru de agenda pe care o avem pentru că fiecare punct de pe această agendă va avea un impact direct asupra vieții oamenilor. Aș dori să discut acum cu dumneavoastră uh, prioritățile pe care le avem pentru viitoarele luni în domeniul cultural. Încă o dată subliniez că aceste uh, domenii sunt relevante pentru uh, viața europenilor care poate urmăresc ceea ce facem noi în domeniul culturii. Haideți să începem cu sectorul audiovizualului an la rând ne-am confruntat cu situația în care um, uh, televiziunile sunt uh, uh, reglementate. De exemplu, există o regulă care spune că un anume procent din timpul de emisie trebuie dedicat afacerilor europene. Însă avem și situația în care mass media online este prea puțin reglementată. Prin urmare, vom încerca să vorbim despre căi prin care am putea să ne asigurăm că există pluralism și diversitate uh, chiar și în mass media uh, online. De asemenea, avem o datorie să ne asigurăm că cetățenii noștri sunt uh, protejați. Uh, sunt protejați de uh, un discurs izvorât din ură, trebuie să ne asigurăm că sunt uh, protejați minorii de anumite conținuturi care ar putea să le uh, dăuneze și că ne ocupăm de aspectele care ar putea fi relevante pentru toți cetățenii europeni care folosesc uh, mass media online. După ce Comisia și-a înaintat propunerea în mai anul trecut, Consiliul a lucrat din greu pentru a analiza acest text complex și pentru a înțelege implicațiile pe care acesta le are pentru piața europeană a audiovizualului. În noiembrie anul trecut, Consiliul pentru Educație, Cultură și Tineret Uh, a uh, remarcat progresele făcute, inclusiv în uh, chestiunile esențiale pentru Consiliu. Sunt foarte multe elemente care sunt importante pentru Consiliu, însă prioritatea numărul unu este extinderea domeniului de aplicare și la platformele de sharing pentru conținut video. Trebuie să insistăm asupra definițiilor și asupra nivelului de reglementare aici, pentru că suntem cu toții conștienți uh, că aceste platforme uh, deocamdată nu sunt reglementate uh, de directiva cu privire la sectorul audiovizual. Apoi, în ceea ce privește nivelarea sectorului de acțiune Uh, între mass media uh, tradițională și uh, noile forme de mass media este un element necesar pentru a îmbunătăți competiția. De asemenea, ne interesează și principiul țării de origine, care este o piatră unghiulară a acestei directive, un principiu care credem noi ar trebui păstrat. În cele din urmă mai există chestiuni care țin de mecanismele de monitorizare și supraveghere, care încă mai trebuie clarificate. De exemplu, um, Uh, folosirea uh, în continuare uh, a coreglementării, apoi implicarea autorităților de reglementare naționale și gândirea grupului european de reglementare pentru serviciile audiovizuale, faimosul ERGA. Apoi, uh, Uh, împreună cu președinția anterioară am pregătit un set de propuneri de compromis care deocamdată sunt uh, examinate de către uh, organismele de pregătire a activității din cadrul comisiului, Consiliului. Mă scuzați. Vom încerca pe durata președinției să ajungem la un acord pe 23 mai la Consiliul European. Dacă vom avea succes și sperăm că așa vor, vor sta lucrurile, vom putea intra în negocieri cu dumneavoastră, cu Parlamentul European. Și dacă informațiile mele sunt corecte, Parlamentul este gata să facă asta. De-abia așteptăm cooperarea eficientă cu dumneavoastră în legătură cu acest dosar, care, subliniez încă o dată, este unul care face diferența în viața de zi cu zi a cetățenilor europeni. Având acestea în minte, aș dori să mulțumesc uh, amilor uh, raportori, doamnei Camerevert și doamna Verhaien, pentru uh, munca depusă și pentru tot ceea ce au făcut pentru acest raport legat de această propunere, care mie mi se pare foarte importantă și, de altfel, o chestiune esențială în activitatea noastră. Uh, știu că dacă acționăm împreună într-o manieră strânsă și constructivă, vom putea să facem suficiente progrese în ceea ce privește uh, această propunere și să găsim uh, un teren comun de acțiune. Noi vom lucra și cu Comisia pentru a asigura o tranziție cât se poate de lină. În domeniul cultural mai sunt și alte subiecte de interes, de exemplu propunerea pentru un an european al patrimoniului cultural 2018 și Uh, capitalele uh, europene uh, ale culturii. Începem cu primul eveniment. Anul European al Patrimoniului Cultural 2018 este Evenimentul în legătură cu care Malta, în prima jumătate a anului 2017, va putea să înainteze propuneri la solicitarea uh, Comisiei. Mă bucur că atât Parlamentul cât uh, și uh, Consiliul au reușit să-și obțină mandatul de negociere într-o perioadă foarte scurtă de timp, astfel că a fost posibil să organizăm primul dialog tripartit deja în 2016. E o idee genială să facem anul 2018 anul patrimoniului cultural european. De fapt, deja avem uh, relații strânse cu Parlamentul și cu Comisia pentru a încerca să pregătim cât se poate de uh, bine uh, lucrările celui de-al doilea trialog în ceea ce privește acest dosar foarte important. Acest eveniment va avea loc pe 9 februarie și noi îl vom prezida în numele Consiliului, alături de reprezentanții Parlamentului. Aș dori să mulțumesc și raportorilor, domnului Diaconu și doamnei Costa, pentru toată munca depusă la acest dosar. Chiar cred sincer că trebuie să um, lucrăm împreună pentru a ne depăși toate divergențele. Suntem deja gata să facem progrese în această direcție pentru a găsi uh, Uh, un acord uh, și asta cât se poate de repede, astfel încât Comisia și statele membre să aibă suficient timp la dispoziție pentru a se pregăti pentru acest uh, an european al patrimoniului cultural 2018. Sper că putem folosi acest eveniment pentru a duce oamenii la un loc, pentru a aprecia mai bine cultura și pentru a crea un spațiu comun de dezbateri legate de provocările pe care astăzi le are de întâlnit domeniul cultural. Valeta, după cum știți, uh, va deține și titlul de capitală culturală europeană în 2018 și noi încercăm să facem tot posibilul pentru a duce mai departe această uh, inițiativă emblematică a Uniunii Europene în domeniul culturii. După cum știți, în 2014 Parlamentul și uh, Consiliul au adoptat o nouă decizie care a extins programul capitalelor europene ale culturii până în 2033. Una dintre noile trăsături a făcut posibil ca statele candidate sau potențial candidate să poată lua uh, parte la uh, uh, aceste măsuri și asta în ultimii trei ani. Anul trecut Comisia a propus să extindem această secțiune și la EFTA și la statele Uh, spațiul economic european, adică Norvegia, Elveția și Liechtenstein. Sunteți probabil de acord cu mine că aceste state sunt uh, partenerii noștri deja de foarte multă vreme în domeniul cultural și deja au luat parte la uh, programul um, Creative Europe. Pentru a îmbogăți această cooperare frumoasă și pentru a o duce mai departe, Consiliul la ultima sa întâlnire din noiembrie a salutat propunerea Comisiei de a extinde um, sfera geografică acestei acțiuni și la statele EFTA sau uh, SEE uh, pentru uh, a face lucrurile încă și mai bune. Asta oferă, practic, președinției malteze mandatul de a discuta cu Parlamentul European. Prin urmare, sunt gata să colaborez uh, cu uh, Parlamentul și cu domnul raportorul Axela uh, pentru a găsi un acord astfel încât să permitem acestor state să ia parte la aceste acțiuni încununate de succes. În sectorul cultural vom mai lucra și la o idee extraordinar de frumoasă găsită recent și anume ideea de a folosi cultura ca un instrument foarte bun pentru diplomație. După cum știți, Există anumite concluzii ale Consiliului legate de abordarea sa strategică în ceea ce privește relațiile uh, interculturale între state. Există deja de foarte mult timp această inițiativă care uh, va uh, invita ministrii culturii să adopte astfel de inițiative la următorul Consiliu. Eu vin din Malta. Poziția noastră geografică, cultura și limba noastră, precum și patrimoniul nostru cultural, ne plasează într-o poziție ideală pentru a promova această idee că cultura poate să fie un pod pentru un uh, dialog uh, intens între uh, state provenind din regiuni diferite. Firește, um, ne bazăm pe dezbaterea care a avut loc în Consiliul noiembrie anul trecut, când miniștrii au salutat această inițiativă de a găsi o abordare strategică uh, pentru cultură în relațiile internaționale. Firește, temeiul activității noastre va fi comunicarea comună, numită înspre o strategie nouă pentru uh, noi relații culturale internaționale, adoptată de Comisie și SAE uh, în iunie anul trecut. Mă bucur să văd că în Parlamentul European uh, s-au înregistrat succese în ceea ce privește cooperarea între comisia dumneavoastră și uh, comisia uh, AFET. Ați uh, lucrat împreună la acest subiect deja de ceva vreme, iar eu mă bucur să pot saluta în curând viitorul dumneavoastră raport. Am înțeles că doamna Costa și domnul Broc îl elaborează acum. De asemenea, aș dori să mă refer la raportul doamnei Ford adoptat de Parlament în ianuarie ianuarie anul trecut în ceea ce privește rolul dialogului intercultural, al diversității culturale și al educației în promovarea valorilor fundamentale uh, ale Uniunii Europene. Noile provocări cu care ne confruntăm astăzi într-o lume tot mai globalizată uh, dau un nou rol uh, culturii uh, în ceea ce privește relațiile externe ale Uniunii Europene. Având în vedere care sunt noile provocări cu care ne confruntăm noi astăzi, rolul culturii în relațiile externe ale Uniunii Europene a devenit tot mai proeminent atât pe uh, agenda culturală cât și cea a uh, relațiilor externe. În ceea ce privește uh, atacurile barbare asupra patrimoniului cultural în Siria, în Mali, în Irak, au demonstrat că distrugerea patrimoniului nu ține doar de dispariția sa fizică, ci și de pierderea unei părți a istoriei, a identității, de pierderea unor valori, care înseamnă până la urmă că nu putem să ne construim un prezent și că nu ne putem imagina un viitor nevoia de a avea un dialog intra și intercultural, nevoia de înțelegere reciprocă n-a fost niciodată uh, mai prezentă. Așadar, trebuie să trecem de la o poziție în care folosim cultura pentru a arăta oamenilor uh, ceea ce facem noi, uh, la o situație în care lucrăm împreună cu alte state pentru a face ceva cu toții. Așadar, trebuie să îndepărtăm această uh, idee numită vetrina uh, în uh, malteză, uh, practic o simulare a interesului pentru cultură și să încercăm să lucrăm împreună pentru a face acest schimb de paradigmă și uh, cred că astfel putem să ne sporim cooperarea culturală cu alte state uh, dincolo de frontierele Uniunii Europene. Nu pot să subliniez uh, îndeajuns nevoia de a oferi un uh, cadru pentru viitorii noștri pași în uh, domeniul relațiilor uh, externe și interculturale. Vom discuta acest subiect și în cadrul conferinței pentru cultură care va avea loc în Malta pe 8 și 9 martie. Uh, Uh, iar această conferință va fi urmată de uh, o întâlnire a oficialilor superiori care sunt uh, implicați în domeniul afacerilor externe și în domeniul cultural. Vom mai discuta atunci care vor putea fi căile de cooperare între aceste două sectoare, cultura și relațiile externe. Ca președinție a Consiliului Uniunii Europene așteptăm o cooperare strânsă, deschisă și eficientă cu dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult! Ja, sehr herzlichen, ganz herzlichen Dank an die... Mulțumesc foarte mult, domnilor miniștri, pentru prezentările făcute. Aceasta ne arată ceea ce bănuiam și anume că aveți un program foarte ambițios și cred că pe multe puncte se acoperă și cu prioritățile pe care le-am determinat noi aici în comisie. Aș dori mai întâi să le dau cuvântul coordonatorilor din uh, grupul nostru pentru trei minute fiecare și aș vrea să-i rog să respecte cele trei minute. Iar apoi mai adăugăm și alți vorbitori. În final, uh, le mai dăm însă cuvântul și domnilor miniștri pentru ca să răspundă. Aș vrea să dau cuvântul în primul rând lui Zabine Ferhaien, care este coordonatoare din partea PP. Da, mulțumesc foarte mult în primul rând uh, celor doi miniștri care au venit la noi și uh, au venit să ne prezinte prioritățile. Vă mulțumesc. Aș vrea să revin asupra anumitor puncte. În primul rând, uh, din partea PPE vreau să vă spun că salut foarte mult faptul că Ați uh, vorbit despre egalitate în protecția tinerilor, în uh, protecția împotriva instigării la ură și în cadrul uh, mass media audiovizuale. Mi se pare foarte bun programul dumneavoastră și cred că corespunde și cu imaginea pe care a transmis-o raportoarea în legătură cu aceste subiecte. E important să avansăm pe subiectul acesta. A durat destul de mult până când am primit o propunere de la comisie, așa încât nu cred că e nevoie să mai așteptăm și mai mult. Ne bucurăm atunci dacă în mai se poate începe cu trilogul. Al doilea punct pe care o să-l menționez e Erasmus+. Plus. S-au purtat foarte multe discuții pe subiectul acesta și s-a vorbit și de activități suplimentare la comisie. Mă gândesc la Corpul de Solidaritate care va fi format, iar uh, comisia noastră a spus de multe ori foarte clar că toate activitățile noi din uh, Erasmus Plus nu trebuie să fie finanțate din bugetul Erasmus Plus fără să primim alte fonduri suplimentare și vreau să mai atrag încă o dată atenția președinției Consiliului că ideile sunt bune, dar programele sunt deja foarte încărcate, avem proiecte foarte bune, mai multe chiar decât putem cu adevărat să finanțăm prin aceste programe. Deci dacă vin uh, sarcini suplimentare, nu trebuie să ajungem la o formulă de canibalism, ci aceasta nu merge, aceasta nu merge decât cu susținerea Consiliului să reușim așa ceva. Un alt punct important pentru mine este cel legat de anul european al patrimoniului cultural. Eu aș vrea să vă rog să ajungeți cât se poate de repede la un acord cu Parlamentul și cu Comisia în uh, trilog, pentru că deja din cauza întârzierilor uh, Comisiei nu avem decât foarte puțin timp pentru a acționa. Și cred că trebuie să începem cât mai repede iar proiectele pe care le lansăm în cadrul acestui program de cooperare și nu numai uh, sunt durabile, nu se referă numai la un singur an, deci necesită o pregătire mult mai mare. Cu cât se va întârzia mai mult, cu atât mai târziu, în anul 2018, vom putea să începem proiecte care să fie raționale și bune. E nevoie deci de o fază de pregătire și asta este ceea ce vreau să, sublim, să subliniez. Pentru a putea implementa programe bune trebuie timp. Știu că ideile sunt multe și sunt foarte bune, dar la planificare, dacă începem doar uh, cu jumătate de an uh, înainte, e prea strâns calendarul și nu vom reuși. Așadar, vă rog cât se poate de repede să ajungeți la un acord în trilog și să arătați uh, dorința dumneavoastră că Parlamentul, în general, uh, vrea să... Comisiul vrea ca Parlamentul să se pună de acord cu Consiliul. Mulțumesc, Silvia Costa, acum, pentru SCD. Mulțumesc foarte mult celor doi miniștri pentru, și pentru cuvintele drăguțe pe care mi le-au adresat, cuvintele pozitive. Avem foarte multe puncte de convergență, văd eu, cu prioritățile noastre și cu dorința noastră de a stabili uh, aceste puncte ca priorități în cele șase luni. Am um, notat intervenția dumneavoastră, domnule uh, ministru, mi se pare foarte important să salutăm spiritul de colaborare cu care ați venit aici. Eu aș dori să vă mai fac o precizare și anume că ați spus că dimensiunea culturală și educativă în Europa trebuie să fie îmbunătățită și că aceasta este un răspuns, este o uh, soluție la provocările cu care ne confruntăm. Da, sunt de acord, într-adevăr este o mișcare strategică, deci tema educației, tema culturii trebuie să fie mai importantă decât până acum. Trei puncte importante am de menționat. În primul rând, noi sperăm că ne veți prezenta foarte repede, așa cum le-ați menționat pe scurt, domnule ministru Bartolo, comunicarea pe care a anunțat-o comisarul Navracici despre educație, modernizarea educației superioare. Sperăm ca în timpul președinției malteze să se întâmple așa ceva um, și um, sper ca și agenda competențelor să um, aibă și ea același beneficiu. Mă refer aici la învățarea pe tot parcursul vieții, care considerăm noi că este un, o resursă foarte importantă și nu trebuie să fie neglijată în fața celorlaltor uh, competențe. Europass, un alt subiect pe care vrem să discutăm cu dumneavoastră, un punct esențial. Altceva ce vreau să mai spun este că am cerut deja de mai multe ori comisiei să se realizeze un inventar al disponibilităților planului Juncker pentru investiții și pe platforme și proiecte care uh, țin de educație, industrie culturală și creativă și cultură în general. Eu cred că um, e foarte important să acționeze Consiliul. Cetățenia digitală, altă temă um, importantă, care este legată și ea oarecum de cealaltă, uh, vrem să mulțumim uh, ministrului Bonici și vrem să promovăm uh, faptul că există și o dimensiune educativă și de competență a acestui proiect, nu numai al consumatorilor, ci și cetățenilor în general. Altă chestiune pe care o um, subliniem este tema protecției minorilor și a protecției dreptului de autor și al creativității uh, online și pe alte, uh, pe alte căi uh, și credem că platformele sociale trebuie să aibă responsabilități mai mari. Și diplomația culturală, un ultim punct, doamnă președinte, eu zic că e important să verificăm și o să ne implicăm aici cu Comisia AFET, guvernanța în această provocare foarte mare. Noi am dorit să cerem Consiliului să găsească punctul de echilibru pe care l-am găsit în uh, prima reuniune și anume să defalcăm mai bine resursele pe care și dumneavoastră le-ați menționat ca prioritate, dar și să implicăm mai bine Parlamentul în uh, elaborarea acestui proiect. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Helga Trupel acum din partea verzilor. Da, mulțumesc pentru prezentare. Am două puncte. În primul rând, aș dori să vorbesc despre anul european al patrimoniului cultural. Aici mă aflu. Ați spus că veți lucra foarte mult pe acest dosar, în așa fel încât să fie un succes. Prin urmare, știți care este situația actuală Există un conflict în ceea ce privește bugetul. Dacă doriți să găsiți un, să ajungeți la un compromis, atunci Consiliul trebuie să accepte anumită sumă, să, un anumit buget, în așa fel încât să putem avea un succes în acest proiect. Deci aș dori să-mi spuneți dacă sunteți pregătiți să faceți presiuni în această direcție ca să se ajungă în cele urmă la un compromis între Consiliu și Parlament. Apoi, o a doua întrebare Relațiile culturale internaționale. Abordarea strategică. Eu cred că nu ar trebui să abordăm doar conceptul de a exporta cultura europeană. Nu, e vorba de cooperarea reală, de colaborarea cu alte instituții culturale, cu ONG-uri, participare și așa mai departe. Deci sunteți pregătiți să aveți această abordare, această, această paradigmă? Vă mulțumesc! Ja, vielen herzlichen Dank! Mulțumesc foarte mult! Acum eu zic că putem să trecem la celelalte persoane înscrise la cuvânt. O să vă citesc lista ca să nu uit pe nimeni. Frau Libatska, eh, Herr Venta, Frau Mitzi, Frau eh, Herr und eh, Frau Ward. Wenn das jetzt alle sind, dann würde ich auch hier die... Dacă lista este completă, aș dori să o închid aici, pentru ca cei doi miniștri să a, da, încă două persoane, Boșcor și încă o persoană, atunci trebuie să, co- să coborâm la un minut de persoană ca să putem să ne încadrăm și pentru ca să mai aibă timp și domnii miniștri să răspundă la ceea ce întrebați. Doamna Comodini, vă rog, aveți cuvântul din partea PP. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Bartolo, care dintre prioritățile pentru educație considerați că le veți realiza până în iunie? Cum ne puteți garanta că veți uh, conduce munca de la minister fără intervenții din cauza scandalurilor de corupție din ministerul dumneavoastră și chiar aș dori să mulțumesc că ați venit la această întâlnire în loc să dați încă o declarație de presă ciudată cu privire la ce se întâmplă la ministrul dumneavoastră. Mulțumesc foarte bine că ați fost atât de succintă, doamna Libasca de la AS și de acum. Bardzo dziękuję. Mulțumesc foarte mult. A fost foarte interesant să vă ascult uh, prezentările, stimați miniștri. Sunt de acord cu prioritățile pe care le-ați subliniat. Am o întrebare pentru domnul ministru Bartolo. Nu sunt, sigur că puteți, nu sunt sigură că puteți atinge aceste obiective, de fapt. Eu nu cred că putem atinge aceste obiective decât dacă ne gândim la profesori. Așadar, se pare că nu ați vorbit prea mult despre mobilitatea educatorilor, învățătorilor, profesorilor, schimbul de bune practici, învățământul pe întreg parcursul vieții. Apoi, în ceea ce vrește universitățile, aș dori să vă duc aminte că universitățile sunt autonome. Noi nu putem, nu putem să le impunem un curriculum. Însă dacă angajatorii vin cu anumite propuneri, atunci poate putem să încurajăm un curriculum mai atrăgător din partea pieței forței de muncă. Deci cum puteți încuraja autoritățile să facă aceste lucruri? Mulțumesc foarte mult, domnul Venta, acum tot din partea PP, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să le mulțumesc ambilor miniștri pentru prezentările lor. Colegii mei deja au vorbit despre Erasmus, iar eu aș dori să mă concentrez pe ce ați menționat dumneavoastră, cele 30 aniversare a programului Erasmus. Care ar fi prioritățile pentru acest program? De exemplu, mobilitatea studenților este o prioritate pentru dumneavoastră? Sunteți pregătiți să aveți un rol activ pentru promovarea aniversării programului Erasmus? V-ați referit și la sport. Este un aspect important pentru mine. Se lucrează foarte mult în manieră voluntară în domeniul sportului, accesibilitatea sportului. De asemenea, și lupta împotriva dopajului este o problemă. Știu că săptămâna viitoare la plenară vom vota votul, uh, raportul omului Tacula cu privire la gestiunea în sport. Una dintre chestiunile cele mai importante este aranjarea meciurilor. Așadar vă întreb, ce pași doriți să faceți în ceea ce privește Convenția Consiliului Europei cu privire la aranjarea meciurilor? E o problemă importantă pentru noi, eurodeputații, și dorim ca ea să își găsească o soluție în acest an. Mulțumesc foarte mult, doamna Marlen Miții. La SGD. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să le urez mult succes celor doi miniștri care au portofolii foarte importante care vor avea un impact asupra cetățenilor în domeniul culturii și al educației. Înțeleg că președinția malteză nu a început într-o perioadă foarte pozitivă, dar la sfârșit sperăm că cetățenii vor simți că au avut ceva de câștigat de pe urma ei. Ne-ați prezentat prioritățile dumneavoastră. Și în ceea ce privește divergența de competențe, ați spus că într-adevăr este o problemă importantă și într-adevăr trebuie abordată. Însă până acum am avut o abordare mai puțin dură. Nu cred că am rezolvat problema. 74% din uh, educatori consideră că uh, oferă competențele necesare, dar doar 34% din angajatori consideră acest lucru. Deci ce putem face ca să rezolvăm problema? În același timp trebuie să, re, să respectăm faptul că educația este o competență a statelor membre. S-a menționat convenția în ceea ce privește aranjarea meciurilor. Domnule ministru, ne puteți explica faptul că de ce nu s-a semnat încă convenția respectivă? Oare aranjarea meciurilor nu este o prioritate ca problemă pentru președinția malteză? Vă mulțumesc foarte mult, doamna Șoidrova are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați miniștri, ați uh, subliniat câteva priorități. Eu cred că dacă putem, dacă dorim să avem, uh, avem rezultate, trebuie să ne concentrăm pe câteva dintre aceste priorități. În domeniul legislației, aș dori să subliniez că e nevoie de progrese în domeniul directivei audiovizuale. Avem nevoie de o nouă directivă în Uniunea Europeană care va răspunde apariției noilor tehnologii. De asemenea, există probleme cu violența și extremismul. Noua directivă extinde domeniul de aplicare, își extinde domeniul de aplicare și către noile platforme. Apoi, în ceea ce privește anul european al patrimoniului cultural, aceasta este principala noastră prioritate. Parlamentul European a venit cu ideea și trebuie să fiți conștienți de faptul că dorim să fim prezenți, vizibili și dorim să rezolvăm cât mai repede problemele. Apoi, în domeniul legislativ, sunt câteva aspecte care nu sunt chiar urgente, de exemplu Erasmus+. Plus. Trebuie să ne asigurăm că nu pierdem bani din Erasmus Plus și de asemenea trebuie să concentrăm și pe aranjarea meciurilor. Mulțumesc, domnul Morgano, vă rog. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Vreau și eu să mă alătur mulțumirilor și apreciez foarte mult poziția foarte clar pro-europeană și atenția pentru prioritățile comisiei noastre. Și de aceea intervin pentru că uh, sunt absolut de acord cu creșterea, cu ocuparea, dar permiteți-mi, permiteți să vă spun că am adoptat cu majoritate largă în Parlament, dar și în Comisia noastră, am fost foarte de acord, o inițiativă pe industria culturală și creativă. Avem nevoie însă să le implementăm acum. Votul a avut loc pe 13 decembrie și vă spun acest lucru pentru că, având în vedere șomajul uh, la tineri, au fost identificate anumite soluții uh, dar nu vreau să intru în detalii acum. E clar că există sectoare care deja de uh, mai mulți ani uh, care nu au fost uh, afectate de criza din 2008 și deci trebuie să avem grijă unde investim. Eu zic că nu ar trebui să așteptăm să se înrăutățească lucrurile pentru a avea un rezultat. Știți că și Juncker s-a angajat pentru o reindustrializare a Europei de la 16% din PIB cu la 20%. Și acesta este un, un sector care trebuie să devină unul strategic de investiții. Și a doua întrebare cu care vreau să închei este dacă considerați că putem să facem o legătură cu turismul, pentru că și acolo se pot crea 25 de milioane de locuri de muncă. Mulțumesc! Mulțumesc! Julie Ward are cuvântul acum, tot din partea SCT, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc și pentru faptul că v-ați referit la raportul meu privind dialogul intercultural. Aș dori să revin un pic asupra acestui aspect, pentru că raportul a fost adoptat în Parlament acum un an și ar fi bine să vedem că aceste recomandări chiar sunt puse în aplicare. Ele chiar uh, se aplică în politicile statelor membre. De asemenea, aș dori să ne spuneți mai mult despre rolul artiștilor ca agenți ai schimbării sociale. Dumneavoastră aveți portofoliul pentru educație și ocuparea locului de muncă în Malta și înțelegeți cum uh, se leagă aceste lucruri între ele, dar rolul artiștilor s-a schimbat și e important să recunoaștem acest lucru. Acești oameni nu sunt doar niște persoane care pot să regenereze zonele cu probleme sau care să aducă bani în economie prin industriile culturale, ci pur și simplu sunt oameni care pot să înfăptuiască schimbarea pe care ne-o dorim cu toții. Mulțumesc, doamna Boșcor. Mulțumesc, doamnă președinte. Și mulțumesc domnilor miniștri pentru prezentare, care au Prezentările au fost extrem de utile, extrem de interesante. Domnul ministru Bartolo spunea că indicatorii sunt în continuare foarte proști în ceea ce privește șomajul la tineri și la participarea la um, cursuri, de exemplu. Competențele sunt destul de subdezvoltate, um, mai ales la tineri. S-a spus de asemenea că uh, noua președinție a uh, Consiliului dorește să îmbunătățească acești indicatori. Întrebarea mea este dacă aveți indicatori și propuneri concrete um, care vor fi uh, metodele pentru a pune în aplicare prioritățile 2020? Aveți programe concrete la care vă puteți referi? Și o altă remarcă tot din partea mea, Există persoane în situații defavorizate, cum ar fi persoanele de minorități sexuale sau uh, persoane cu disabilități. Dar ce faceți și cu minoritățile lingvistice? Ce abordare propuneți pentru minoritățile lingvistice? Mulțumesc! Vă mulțumesc! Iar acum uh, ultimul, domnul Necov, vă rog. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Simeste, domnule ministru Bartolo, am o întrebare pentru dumneavoastră. În programul președinției malteze, dumneavoastră spuneți că una dintre priorități este ocuparea la tineri. Câtă atenție ați uh, acordat educației formale și informale ca uh, posibilitate de a îmbunătăți uh, sistemele de educație din statele membre? Este întrebarea mea și anume, vreau să vă întreb și dacă veți avea grijă să țineți cont de agenda pentru noile competențe și ce veți face din partea președinției dumneavoastră, așadar, pe acest subiect. Vă mulțumesc și vă urez mult succes în președinție. Mulțumesc! Din partea mea aș vrea să mai fac și eu două comentarii. În calitate de coraportoare cu Zabine Ferhaien pe subiectele acestea, suntem foarte bucuroase amândouă că președinția malteză are mm, ca scop să mm, sublinieze raportul legislativ, acest raport legislativ și să încerce să ajungă la un acord în trilog trilogul care discute exact această problemă. Sperăm să avem un rezultat cât se poate de repede și ca și Parlamentul European și um, Consiliul să poată să um, se țină de un calendar foarte ambițios. Eu zic că e foarte important să se facă eforturi din două părți și să ajungem cât se poate de repede la rezultate. Eu zic că vom reuși. În ceea ce privește Erasmus Plus și Corpul de Solidaritate, aș vrea să mai subliniez ceva. S-a spus de către colegi că noi um, atunci când există sarcini suplimentare, de exemplu, dacă se creează un corp de solidaritate european, suntem de acord cu el, dar că în cazul acela noi așteptăm din partea Comisiei ceva mai concret despre cum se poate delimita de serviciul de voluntari europeni și sau cum dorește să-l completeze pe acesta. Și noi am, am formulat uh, cerința aceasta foarte clar în scris. Am spus că dacă există noi sarcini, e nevoie și de fonduri noi. Nu se poate ca totul să se ia din uh, mijloacele financiare ale Erasmus+. Deci în niciun caz nu am fi de acord cu așa ceva. Vă rog frumos să transmiteți acest mesaj mai departe în Consiliu, pentru că majoritatea comisiei noastre este de părere că noile uh, sarcini nu pot fi îndeplinite decât dacă avem și fonduri noi. Nu se poate ca alte părți ale programului să um, sufere din cauza că deja bugetul limitat pe care îl avem trebuie stors și mai mult. Același lucru valabil și pentru patrimoniul cultural. Eu sper să acționăm repede pentru că și statele membre au nevoie de o siguranță în planificarea proiectelor. 2017 e aproape poi mâine și toate statele membre sunt sigură că și-au început deja planificările. Negocierile de la Consiliu am auzit că sunt destul de dificile și sper ca președinția malteză să poată să imbold, dea un imbold Consiliului și să se, îl facă să acționeze mai repede. Asta este ceea ce vreau să vă transmit înainte să închei, dar acum vreau să Vă rog să răspundeți la întrebările puse de către deputați. Nu știu dacă domnul Bartolo sau domnul Bonici, cine dorește să înceapă, vă rog. Eu zic că frumusețea înaintea vârstei sau cum facem, sau vârsta înaintea frumuseței. Domnul Bartolo, nu se știe care a fost uh, sentința. Așadar, mulțumesc foarte mult pentru punctele acestea interesante pe care ni le-ați prezentat. Știm că Parlamentul European ține foarte mult la programul Erasmus Plus și la finanțarea pentru Corpul de Solidaritate European și mm, știm că pentru noi inițiative este nevoie de noi fonduri, de alte sisteme ă, de finanțare și vom transmite cu siguranță mesajul pe care ni l-ați atribuit mai departe. Înțelegem că bugetul se mai discută încă la ora actuală, și uh, știm că și aceasta este o problemă. Um, având în vedere educația, ceea ce se spune despre educație, punctul doamnei Costa și agenda învățării, eh, învățarea pe tot parcursul vieții, știm că acestea sunt legate și ceea ce necesităm uh, să noi să facem ceea ce vrem noi să facem, și cel puțin eu, care sunt ministru pentru educație, vrem să le îmbinăm aceste două lucruri. Nu e ușor, dar singurul fel în care putem să avansăm și să transformăm educația superioară într-una mai importantă sau educația pe tot parcursul vieții este, deci, să încercăm să facem ca să lucreze împreună mai bine lumea educației cu lumea uh, ocupării. Uh, dacă nu uh, actualizăm conținuturile de educație, bineînțeles că la un moment dat riscăm să avem uh, universități care nu mai pregătesc pentru nevoile existente. Nu se poate să mai spună că există de 300 de ani și în același timp că cea mai mare provocare nu este să-și păstreze patrimoniul, ci să fie relevanți pe viitor. Eu zic că de aceea e foarte important să lucrăm împreună pentru ca să adaptăm aceste două nevoi. Așteptăm așadar uh, să acționeze comisia și să facem și noi uh, presiuni pentru ca să se uh, modernizeze aceste puncte pe agenda. Sperăm ca în primăvară să facem progrese. E adevărat că dacă avem aceste modificări, vom, încerc, vom reuși mai bine să um, înțelegem ce se întâmplă în instituțiile noastre uh, și să găsim soluții. Cea mai bună cale de a aborda problema este să avem relații strânse între instituțiile de educație, partenerii sociali și instituțiile de educație uh, la nivel uh, național. Nu putem să lăsăm totul la nivelul universităților, pentru că foarte multe lucruri se întâmplă deja la nivel educației primare sau secundare și trebuie să știm acest lucru. În ceea ce privește Europa, sunt suntem foarte pregătiți să lucrăm cu dumneavoastră, cu Parlamentul, pentru ca să facem progrese. Um, un coleg a făcut, domnul Boșcor, a făcut un comentariu foarte interesant despre ceea ce se întâmplă în educație, pentru că ceea ce se întâmplă acolo nu este ceea ce spun ministrii, ci ceea ce se întâmplă în fiecare zi în clase și uh, ceea ce fac uh, profesorii cu copiii. Noi credem, deci, că oferind un standard înalt de educație, trebuie să oferim mai întâi un rol important profesorilor. Conferința pe care am avut-o acum câțiva timp în Malta a avut exact acest scop, rolul central acordat profesorilor. Am inventat profesorii să vină să ne transmită experiența lor. Iar în statele membre, pentru că ele sunt cele care sunt competente, trebuie să încercăm să creăm o colaborare pentru ca să, să se poată plasa aceasta ca prioritate. Suntem de acord că nu putem să spunem noi neapărat universităților ce să facă, dar putem crea condițiile pentru ca ele să poată participa mai ușor. Eu cred că este ceva ce trebuie oricum să învățăm de la colegii noștri elvețieni, de exemplu, despre felul în care și-au uh, actualizat întotdeauna curicula și felul în care pun împreună universitățile cu uh, lumea de afaceri. Întotdeauna uh, programele sunt concepute împreună și împreună se caută finanțarea pentru că împreună au considerat că programul respectiv este viabil. Iată ce cred eu că putem uh, învăța de la ei. Domnul Venta a vorbit de aniversarea programului Erasmus. Suntem bucuroși să putem să-i uh, să, să celebrăm această aniversare și cel mai bine putem să o facem prin uh, faptul că mai mulți tineri uh, în țara noastră beneficiază de program și nu numai în țara noastră, desigur, dar cei pe care i-am întâlnit noi din Malta ne-au vorbit despre experiențe extrem de pozitive. Iar când ajungem la un subiect foarte sensibil, noi vrem să combatem uh, și corupția în sporturi, pentru că m-ați întrebat despre pariurile sportive. Eu cred că această problemă a falsificării în sport, a pariurilor, aș, um, a fost foarte opacă până acum. Noi n-am apucat să... nu am avut nicio ocazie să lucrăm pe documente pe acest subiect. Dar, după cum a zis și doamna Miții, care a vorbit despre agenda, ca și domnul Morgano, și noi considerăm că cea mai bună cale de a pune lucrurile pe picioare este să analizăm mai întâi situația din școlile secundare, de exemplu, din uh, licee și să încercăm să creăm colaborări cu universitățile tehnice, cu și să avem programe încă din uh, tineret pentru copii încă de mici programe care să se știe competente. Noi simțim că școlile au și ele o limită în ceea ce pot face. Există însă competențe, există expertiză și experiențe care nu se pot obține printr-o lecție în clasă. Deci, cred că e foarte important să facem aceste programe să, le, să fie viabile și să dea rezultate, pentru că atunci uh, se va adera mai ușor la ele. În ceea ce privește agenda competențelor, eu cred că nu numai viitorul uh, a milioane de cetățeni europeni va depinde de asta, ci uh, în general și viitorul Europei va depinde de ceea ce facem noi în domeniul educației. Avem nevoie de o forță de muncă pregătită dacă vrem să avem uh, astfel de forță de muncă mai mulți, se vor simți mai bine, iar dacă nu oferim acest lucru, nu oferim oportunități, o să aibă senzația că economia uh, țărilor i-a abandonat. Deci e foarte important să nu uităm că fiecare ministru trebuie să facă tot posibilul și să vorbească întotdeauna cu aceeași voce cu Uniunea Europeană când e vorba de politici financiare, de buget, dar și de politicile de aplicare, adică programele. Consolidarea fiscală e foarte importantă, dar în același timp nu trebuie în niciun caz să pună în pericol sufletul Uniunii Europene atunci când e vorba de politicile sociale. Politica economică și politica socială trebuie să fie împletite, pentru că altfel nu știm ce putem să mai considerăm european în uh, proiectele noastre. Unul din uh, chestiunile pe care vrem să le obținem până în iunie sunt recomandările Consiliului despre o educație de înaltă calitate, concluziile Consiliului despre incluziune și diversitate și aici un cuvânt esențial este legat de faptul că eu am fost deputat 23 de ani în Malta, am combătut corupția toată viața mea și nu voi ezita să fac niciun pas în nicio direcție dacă cred eu că se întâmplă lucruri care n-ar trebui să se întâmple. Eu am luptat pentru actul de libertate a informației, am, am un CV care merge numai în această direcție am fost uh, și la inițiativa actului pentru whistleblower, pentru avertizor și, de asemenea, și pentru interesele transparente financiare. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult și acum îi dau cuvântul domnului Bonici. Aveți cuvântul, vă rog. Puteți să răspundeți la toate întrebările. Un minut. Iau cafea. Sper că am mai mult de un minut la dispoziție. Un minut, uh, sunteți prea dură. Nu o să mai rosesc uh, așadar din uh, timp. Sunt uh, foarte bucuros pentru dezbaterea pe care am purtat-o astăzi. Uh, trebuie să scriu un articol uh, despre ce am discutat în această dimineață și să aleg un titlu care ar spune ceva de genul mai uh, puține vorbe, mai multe fapte, pentru că am înțeles mesajul din uh, partea Parlamentului, uh, mesaj care este transmis celorlalte instituții în legătură cu două dosare cruciale pe care le avem și care vor schimba viețile oamenilor în bine. Mai întâi, directiva cu privire la serviciile audiovizuale și, în al doilea rând, anul european al patrimoniului cultural. Sunt de acord uh, aici uh, cu uh, dumneavoastră. Apoi, în ce privește directiva cu privire la serviciile audiovizuale, pot să spun că am luat notă de toate comentariile dumneavoastră. Am o fică de 8 ani. I-am cumpărat un televizor nou în decembrie și i-am spus uite, acesta este cadoul tău de Crăciun. Iar ea mi-a spus, n-am nevoie de el, am uh, deja un laptop și un iPad. De ce aș avea nevoie de acest televizor? Și aceasta este, până la urmă, realitatea de astăzi. Eu, ca tata unei fiice de uh, 8 ani, aș vrea să pot verifica că uh, navighează în siguranță pe internet. Asta ca și tată, nu ca politician sau uh, uh ministru. Tot ca tată Totodată m-aș aștepta ca Europa să facă ceva în acest sens. Și această directivă cu privire la serviciile audiovizuale, uh, tocmai asta încearcă să facă, să se asigure că atunci când uh, copiii navighează pe internet și când folosesc mass media pe internet, uh, sunt în siguranță, că există mecanisme care nu permit ca lucrurile periculoase pentru copii să le fie puse la îndemână, ci din contră că acestea sunt eliminate într-o manieră foarte sistematică. Asta fac într-un fel furnizorii de servicii, dar uh, directiva cu privire la uh, servicii audiovizuale uh, merge mai departe. Am uh, fost cândva ministru a justiției, am prezidat câteva consilii cu privire la uh, acest domeniu și pot să vă spun că atunci când ne-am întâlnit am discutat discursul izvorât din ură cu mare atenție, pentru că știm că acesta poate duce la radicalizare. Și probabil știți că foarte mulți oameni care au ajuns să se radicalizeze, Uh, au uh, făcut-o prin intermediul mass mediei uh, sociale. Deci avem ocazia să acționăm acum împotriva acestor fenomene și avem ocazia să ne protejăm societățile și să contribuim la îmbunătățirea securității, pentru că există probleme de securitate legate de aceste aspecte. Deci vom încerca să facem ca acest dosar să progreseze cât se poate de lin. Apoi, o altă chestiune legată de directiva aceasta este următorul. Astăzi ne confruntăm cu situația în care la televizor, să zicem, um, există regula ca uh, anumite uh, producții europene să fie difuzate câtă vreme pe Netflix, să spunem, care este un instrument la îndemâna tinerilor, nu există o astfel de regulă. Prin urmare, dacă trebuie să Uh, protejăm și să cultivăm economiile creative, cum au spus și colegii noștri, are sens o astfel de regulă. Dacă ea există pentru televiziuni, uh, dacă trebuie să existe uh, un anume număr de producții europene care să fie difuzate, ar avea sens să existe asta și în uh, uh lumea uh, virtuală, să spunem pe Netflix. Deci, pentru a promova și aspectele economice, trebuie să eliminăm aceste uh, discrepanțe. Apoi, dacă ne mișcăm suficient de bine în legătură cu această uh, directivă, putem să ne asigurăm că chiar și pe Netflix uh, vor exista anumite lucrări neapărat europene, filme europene, care fac diferența pentru artiștii noștri, pentru că uh, există această idee um, idealizată pe care o avem uh, în legătură cu uh, artiștii. Mie mi-a făcut întotdeauna plăcere să lucrez în domeniul artistic și cultural, uh, dar să nu uităm că acest sector are și o latură economică, că el creează locuri de muncă. E ceva ce adesea uităm. Până la urmă, pentru crearea de locuri de muncă, trebuie să ne asigurăm că în această lume competitivă, artiștii și cei care își câștigă traiul de pe urma artei uh, pot să aibă oportunități uh, de a fi prezenți și în lumea uh, virtuală. Trebuie deci să acționăm repede pentru a avea această directivă uh, în legătură cu aceste subiecte. Apoi, un al doilea punct în legătură cu anul european al patrimoniului cultural european. Mai mulți dintre dumneavoastră ați adus în discuție acest subiect și trebuie să uh, recunosc că, că am un anume conflict de interese aici pentru că Valeta va fi capitală europeană culturală în 2018 prin urmare, dintre toți cei prezenți aici, eu sunt cel care chiar și-ar dori ca 2018 să fie și anul patrimoniului cultural peste tot în Europa. Pentru că asta ar da mai multă vizibilitate Valetei, oraș pe care îl iubim atât de mult. Prin urmare, suntem complet angajați în aceste demers de a duce mai departe acest dosar. Bineînțeles, înțelegem uh, mare parte dintre preocupările aduse în discuție de Parlamentul European uh, și e clar că uh, explorăm diverse căi pentru a ne asigura că acest proiect merge mai departe și că va fi finanțat adecvat. Li s-a spus că, în principiu, Consiliul este de acord cu opinia Comisiei uh, că uh, pot fi găsite fonduri suficiente prin uh, programele europene deja existente. Însă, totuși, rămân deschis la argumentele Parlamentului în legătură cu acest subiect. Pot, deci, să vă asigur de interesul nostru complet pentru a vedea cum putem progresa în legătură cu acest subiect. Au fost uh, aduse în discuție tot felul de subiecte și vă mulțumesc pentru contribuțiile uh, dumneavoastră la această dezbatere. Dar acum un ultim cuvânt în legătură cu diplomația culturală. Eu chiar cred uh, în această idee nouă pe care o tot construim. Sunt de acord și cu Silvia care spunea că e o ocazie să facem anumite lucruri împreună cu alte state mai degrabă decât să le punem în fața unui fapt împlinit. Asta însă nu se poate face fără anumite structuri de guvernanță bine puse la punct. Și asta pentru a ne asigura că există infrastructura necesară pentru a pune în aplicare ideile noastre. Da, ați uh, transmis un mesaj important, iar eu îl voi duce mai departe. Mi se pare relevant și important pentru colegii mei. Atunci când uh, acest instrument al diplomației uh, culturale este uh, cultivat și prinde avânt, uh, trebuie să ne asigurăm că avem bunele structuri de guvernanță puse la punct pentru ca fiecare euro din banii contribuabililor să fie bine cheltuit și folosit pentru scopul acesta. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult pentru o dezbatere foarte bună pe care am putut-o purta în această dimineață cu președinția malteză, cu cei doi miniștri. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați, v-ați făcut timp să veniți în această dimineață în fața comisiei noastre. Și uh, Mă bucur să văd că urmăriți priorități foarte ambițioase și că vreți să puneți toate aceste programe în aplicare în următoarele luni. Eu pot să vă asigur în numele comisiei noastre că puteți să vă bazați pe noi, vom fi un partener activ care vă va acompania cu solidaritate critică, așa doresc să formulez și uh, vreau să vă urez toate cele bune pentru ceea ce urmează în, pentru dumneavoastră în următoarele luni. Sunt convinsă că ne vom mai întâlni cu alte ocazii. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit aici astăzi și succes pentru următoarele șase luni. Mulțumesc! Thank you very much and have a good time and a very successful Yeah. Kolleginnen und Kollegen, wir haben, sind noch nicht am Ende unserer Sitzung. Dragi colegi, nu am ajuns încă la sfârșitul reuniunii noastre. Mai avem două puncte pe ordinea de zi pe care trebuie să le discutăm în această dimineață. aș vrea să-i rog pe cei să, care vor să iasă din sală să o facă în liniște, vă rog, și rapid. Quickly and silent, please. Vielen herzlichen Dank. Wir kommen dann zu den zwei Trecem la ultimele două puncte de pe ordinea de zi din această dimineață. În ambele cazuri e vorba de punerea în aplicare a acordului de la Marrakesh. Vă rog frumos să ieșiți în liniște și rapid din sală. We want to work further. Thank you. Der erste Punkt ist der Punkt 17. Hier geht es um die zulässige... Primul punct este punctul 17. E vorba de utilizări permise ale operelor și altor obiecte protejate prin drepturi de autor și drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare. E vorba de Directiva 2001-29C privind armonizarea anumitor aspecte ale drepturilor de autor și drepturilor conexe în societatea informațională. Un titlu foarte lung, doamna Trupel este raportoare și sunt convinsă că dânsa ne va explica despre ce este vorba în acest dosar și ce trebuie să facem cu el. Vă rog. You and um, I would like to be a little bit more quiet because it's still it's still very noisy. Okay. So, um, I would like to give you an introduction. Pentru început aș dori să vă prezint un pic faptele. Tratatul de la Marrakesh a, a fost adoptat în 2013 de către Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale, VIPO. Uh, și a fost semnat de peste 60 de țări, inclusiv uh, de Uniunea Europeană. Așadar, din punctul meu de vedere, este foarte clar acest angajament pentru a se găsi o soluție ca să rezolvăm problema cu care ne confruntăm. Ce vrea să facă tratatul de la Marrakesh? Obligă părțile să definească anumite limitări obligatorii și derogări în beneficiul persoanelor oarbe sau uh, cu dificultăți în citirea materialelor imprimate. Aici este vorba de măsuri pentru cărți, inclusiv uh, cărți audio și alte materiale imprimate. Eu salut această propunere de directivă, deoarece ea semnalizează sfârșitul foametei pentru cărți în rândul persoanelor oarbe și cu dificultăți de citire a materialelor imprimate. Doar 5% din cărțile imprimate sunt disponibile și pentru persoanele acestea cu dificultăți de vedere. La ora actuală nu există o piață pentru acest gen de cărți. Tratatul de la Marrakesh este un pas înainte important pentru accesul la educație și la informații pentru aceste persoane, la fel ca orice alt cetățean și ei trebuie să poată merge la bibliotecă, la librărie, să găsească material pe care și-l doresc. Toată lumea are acest uh, drept, dar în uh, bibliotecile pentru uh, persoane cu deficiențe de vedere, pur și simplu nu sunt suficiente materiale. Persoane cu deficiențe de vedere trebuie să aibă acces și la aceste materiale și să se bucure de diversitatea culturală a societății. Limitările respective se referă doar la un grup limitat de utilizatori și doar în scopuri necomerciale. Pentru mine acest lucru este foarte important. Există condiții foarte clare pentru cine se aplică. Și în opinia mea aici se vizează doar uh, faptul că nu există piață respectivă, deci nu se aduce atingere pieței deja existente. Cărțile persoanelor, pentru persoanele oarbe și cu deficiențe de vedere se află, sunt într-un format special, de exemplu în Braille, și ele nu fac competiție cărților persoanelor fără deficiențe de vedere. Sunt pur și simplu un alt produs, un alt format. Autoritățile, entitățile autorizate care ar produce aceste materiale pentru persoanele cu deficiențe de vedere nu ar denatura concurența pentru uh, celelalte entități care produc cărți pentru persoanele fără deficiențe de vedere. Deci nu există concurență neloială cu industria cărților. De asemenea, tratatul există deoarece piața nu a venit cu o ofertă pentru persoanele oarbe sau cu deficiențe de vedere. De asemenea, de aceea este nevoie de măsuri adecvate ca să ne asigurăm că tratatul este pus în aplicare rapid și eficient. Eu fac un apel ca Uniunea Europeană să ratifice tratatul de la Marrakesh cât mai repede. Aș dori să subliniez încă o dată că nu consider că există un risc la adresa copyright-ului sau intereselor autorilor. După cum știți, de obicei mă interesează foarte mult interesele autorilor. Eu cred că aici avem o definiție foarte clară a entităților um, cărora li se acordă încredere, entitățile autorizate și doar acestea au dreptul să transfere cărțile în formatul accesibil persoanelor cu deficiențe de vedere, este doar în scop necomercial și apoi în funcție de nevoile persoanelor vizate, lucrările respective sunt adaptate în formatul necesar. Aș dori să nu punem și mai multe piedici în calea acestui proces de accesibilizare, pentru că persoanele oarbe și cu deficiențe de vedere suferă foarte mult. Doar 5% din um, opera literară a lumii este disponibilă persoanelor oarbe sau cu deficiențe de vedere. Eu sper că și Comisia va face ceea ce trebuie iar în ceea ce privește chestiunea de procedură, am vorbit uh, ieri despre acest lucru și Petra îi mai spune și tu câteva lucruri. Dar interesul politic este ca noi să găsim cât mai repede o soluție bună, pentru că situația actuală a persoanelor oarbe și cu deficiențe de vedere este foarte nefericită. Nu ne putem permite să menținem această situație. Vă mulțumesc. Äh, mulțumesc foarte mult. Cred că putem să o spunem în numele tuturor că suntem cu toții interesați ca să se ajungă la rezultate corespunzătoare cât de repede. Acum, Sabine Ferhaien. Da, mulțumesc. Vreau să mulțumesc în primul rând uh, pentru că mi a dat cuvântul. Uh, îmi cer scuze numele raportorului din umbră care nu poate fi aici astăzi și uh, va lua cuvântul prin mine la raportul doamnei Trupel și la domnului Malteze. Uh, Vreau să citesc această declarație în numele său. Sunt bucuros să văd în fine această directivă și regulament discutate în Parlamentul European aferente tratatului de la Marrakesh, pentru că este extrem de important. Până acum, persoanele nevăzătoare sau cu disabilități nu puteau să citească multe texte, aveau foarte multe uh, bariere în uh, datorită uh, dreptului de proprietate intelectuală și a protecției asupra unor texte printate. Acum dorim mai mult, uh, mai, un acces mai bun la informații, la cultură și un mai bun schimb intercultural și vrem să ne asigurăm în același timp că nu sunt prejudiciați public, editurile, nu sunt prejudiciate din cauza acestui regulament. Da, bine, îmi pare rău, uh, am semn de la interpreți că vorbești uh, foarte repede. Da, îmi cer scuze către interpreți, spune Dana Ferhain. O adoptare rapidă a directivei și a regulamentului este necesară pentru implementarea rapidă a tratatului de la Marrakesh. Sunt de acord cu poziția raportorului în general și cu faptul că ambele documente ar trebui să fie aliniate la definiția tratatului de la Marrakesh despre beneficiar, entitate beneficiară și persoană beneficiară. Dacă raportorii pentru aviz uh, sunt da, diferite, diferiți, totuși documentele trebuie să se completeze și să folosească aceleași uh, definiții și trebuie să fie făcute uh, armonizări. Mulțumesc. Acum Julie Ward. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc Helga pentru cum ai lucrat la acest dosar și mulțumesc foarte mult și pentru cooperarea celorlalți colegi. Vă mulțumesc pentru că încercăm să aliniem directiva și regulamentul la tratat. E foarte important să știm că vorbim aici despre dreptul tuturor de a participa la viața culturală. E un drept uh, uman. Tratatul de la Marrakesh A fost o mișcare esențială, a fost un jalon important și după ce am, uh, ne-am consultat cu toți uh, actorii și din domeniul ONG-urilor și din domeniul uh, editorilor, am um, mai adăugat câteva amendamente pentru a um, face limbajul mai clar în ceea ce privește definițiile folosite, mai ales în legătură cu întârzierile și ratificarea care se așteaptă se face, de exemplu, o distinție între disabilitate și um, um, incapacitate sau, sau problemă, Um, iar um, considerăm că această distinție trebuie să fie foarte, foarte clară Însă, însă scopul trebuie să fie ca toate persoanele cu disabilități sau cu uh, probleme de vedere să, să poată să participe la toată viața culturală. Barierele, uh, de exemplu, pe care, care sunt în calea lor, nu sunt disabilitățile lor câteodată, ci câteodată sunt pur și simplu uh, neajunsuri, să spunem așa, care uh, fac ca ei să nu poată participa complet la viața culturală. Și acestea trebuie să fie eliminate. Am mai dezvoltat și definiția unei entități autorizate pentru a include noțiunea de încredere și de acreditare. E foarte important să garantăm calitatea conținutului operelor publice. Persoanele cu care m-am consultat din societatea civilă de exemplu, o persoană cu care m-am întâlnit uh, când am reprezentat Comisia pentru Cultură la forum internaționale, uh, mi-au transmis experiența lor, ca, de exemplu, acest expert care este nevăzător, are o, o uh, deficiență de vedere. Și aceste experiențe au fost folosite. Mulțumesc, doamna Jimenez, vă rog. Bună, Cristina. Bună ziua! Pentru început aș dori să le mulțumesc tuturor celor care au colaborat uh, în acest dosar. Spania, țara mea, a fost printre primele care a ratificat acest tratat de la Marrakech în mai 2016. Amendamentele propuse de raportori, cât, atât pentru directivă cât și pentru regulament, merg în direcția cea bună mai ales cele care doresc să includă persoanele cu alte dizabilități non-vizuale. Aș dori să subliniez că mă îngrijorează anumite modificări care doresc să restrângă numărul de entități autorizate, limitându-se astfel capacitatea de producere de uh, opere accesibile. Consider că nu doar autoritățile, entitățile autorizate de guvern pot uh, să joacă, joacă joace un rol aici și, și alte organizații non-guvernamentale, de exemplu. În atâta vreme cât respectă condițiile din directivă, fără scop comercial și așa mai departe. În avizul nostru pentru Comisia Jurii trebuie să ne concentrăm pe lucrurile importante. Să nu uităm de dreptul la citit, la înțelegere și la dreptul la și de dreptul la educație, pentru că toate aceste drepturi sunt fundamentale. Această legislație se referă și la audiobook-uri. Acestea sunt instrumente principale de învățământ pentru copiii dislexici. Câți copii dislexici sunt în școale, școlile noastre? Din cele 500 de milioane de persoane din Uniunea Europeană, 30 de milioane au un fel sau altul de, disc- de dizabilitate vizuală, formă de dislexie sau alta. Prin urmare, este important să nu uităm nici de acest aspect. Vă mulțumesc! Mulțumesc! O mai am pe doamna Șoidrova pe listă și după aceea aș propune să trecem imediat la domnul Jambatski, la raportul dânsului, să ascultăm comisia după aceea și după aceea să mai poată lua poziție și raportorii, pentru că sunt legate subiectele. Doamna Șoidrova și după aceea domnul Jambatski. Mulțumesc foarte mult, Susțin propunerea comisiei și raportul pe care l-a înaintat colega noastră. Eu vreau să mă refer la data pentru depunerea amendamentelor, pentru că nu este trecută pe document și nu știu care este. Da, nu am menționat-o, o să o spun la sfârșit, este pentru ambele rapoarte, așadar și pentru doamna Triple și pentru raportul domnului Giambatski, 26 ianuarie la ora 14. 26 ianuarie la ora 14. Vă mulțumesc foarte mult, iar acum aș vrea să-i dau cuvântul domnului Giambatski pentru ca să-și prezinte raportul și după aceea vedem cum continuăm. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, după cum știți, Tratatul de la Marrakesh a fost uh, adoptat în 2013 de către Organizația uh, pentru proprietatea uh, intelectuală a fost uh, semnată de către multe state membre și Uniunea Europeană și trebuie să creez și uh, creează anumite excepții obligatorii, dar și anumite reguli care uh, trebuie să beneficieze persoanelor cu disabilități de vedere sau persoanelor nevăzătoare excepțiile și limitările la um, dreptul de proprietate intelectuală care trebuie să fie introduse de către toate părțile semnatare vor permite o reproducere și distribuire, dar și o punere la dispoziție a um, operelor uh, publice în formate care uh, trebuie să fie disponibile pentru persoanele cu disabilități de vedere, pentru nevăzători uh, sau pentru alte persoane care au dificultăți de citire a materialelor imprimate. Aceasta ar permite și o um, schimb transfrontalier uh, între um, opere și, după cum vedeți, uh, proiectul de aviz pe care l-am înaintat arată că um, și grupul meu și cu mine considerăm că această propunere este foarte adecvată. La Consiliu nu a fost foarte clar cine și când trebuie să ratifice tratatul acesta. Rezultatul regulamentului a fost, ar fi să se respecte tratatul de la Marrakesh cu privire la schimbul de um, documente între Uniunea Europeană și părțile terțe semnatare la tratatul de la Marrakesh. Amendamentul pe care l-am, sau amendamentele pe care le-am redactat sunt în linie cu tratatul de la Marrakesh se vorbește despre ce alte formate există, care sunt uh, entitățile autorizate care ar putea să distribuie aceste copii în formatul uh, stabilit. Aș vrea să subliniez și că exportul acestor copii nu duce la nicio complicație comercială. Aceasta ar asigura o certitudine juridică în statele membre atunci când vorbim despre comerț transfrontalier. În concluzie, eu consider că acest regulament ar trebui să fie revizuit în 5 ani, ținând cont de faptul că până acum Comisia Europeană nu a făcut un studiu de impact cu privire la impactul social sau economic pe care l-ar putea avea acest text. Foarte mulți colegi au uh, citit um, referirea la Uniunea persoanelor nevăzătoare. Ei sunt de acord cu amendamentele mele în afară de numărul 4, pentru că ei cred că acesta limitează numărul de autorități, uh, de entități autorizate. În uh, motivele pentru amendamentele mele, eu spun că mă refer la um, anumite articole din tratatul de la Marrakesh. Eu cred că um, aceste entități trebuie să fie autorizate de către guvernele lor. O să mă gândesc să revizuiesc ceea ce nu a fost uh, acceptat, uh, mai ales vorbind de Uniunea Europeană a persoanelor nevăzătoare. Și Vreau să spun că joi este termenul pentru depunerea amendamentelor. Până la ora 2 le puteți depune. Vreau să mulțumesc secretariatul și mulțumesc pentru atenție. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Mulțumesc foarte mult, domnule Jambatski. Luigi Morgano. Mulțumesc, doamnă președinte. În calitate de raportor din umbră din partea SD, sunt de acord cu ce au spus colegii și deci Vreau să spun că salutăm propunerea de, de directivă și propunerea de regulament din partea Comisiei. De ce? Pentru că suntem uh, obligați să aliniem dreptul Uniunii la toate uh, angajamentele internaționale la care s-a asemnat Uniunea Europeană uh, participarea. Când se vorbește uh, de ultimele cifre din 2010, de exemplu, ne se spune că 2,5 milioane sunt persoanele nevăzătoare și 20 de milioane sunt persoanele cu probleme de vedere, hipovăzătoare. Deci sunt, cred eu, cifre foarte importante. Noi, Parlamentul, trebuie să participăm la aceste mișcări. Am făcut o rezoluție în 3 februarie 2016 și am spus că trebuie accelerat procesul de ratificare al tratatului de la Marrakesh, care există, făcând referire la Statele Uniunii. Și restul a fost deja zis de către colegi nu vreau să mai repet încă o dată. Oricum, având în vedere aceste premize, atât colega Trupel cât și domnul Giambatski au uh, spus că propunerea de regulament se leagă de directivă, pentru că această directivă definește conținutul excepțiilor care trebuie să se aplice în interiorul Uniunii Europene, iar regulamentul, după cum spuneam, se referă la schimbul transfrontalier de copii în format uh, accesibil între UE și țările terțe, care sunt și ele părți semnatare la tratatul de la Marrakesh. Trebuie să mai spunem și că cele două texte seamănă foarte mult în substanță și că definițiile date de ele sunt identice, ceea ce contează foarte mult, pentru că aceasta permite o abordare comună. Aș vrea să mai subliniez că modificările făcute nu sunt extraordinare, dar cred că pentru a punere în aplicare rapidă și pentru a ne asigura de certitudinea juridică pentru toți actorii implicați, unele pasaje ar trebui să fie clarificate. Așa a făcut-o și domnul Zambatski deja în proiectul său de aviz și uh, care a aliniat mai bine propunerea Uniunii Europene la tratatul de la Marrakesh. Aș vrea, deci, să spun că și dacă nu avem prea mult timp, aceste amendamente sunt importante. Vreau să informez pe toți că voi înainta și eu o, un amendament care nu este pro, uh, care nu face parte din propunerea comisiei și este vorba de o sugestie de a crea o bază de date la nivelul UE și anume pentru a evita cercetări costisitoare despre opere care sunt deja accesibile. Comisia Europeană având o bază de date unică, poate să faciliteze un schimb de informații cu, cu referire la datele bibliografice ale operelor care sunt disponibile, creând o singură bază de date la nivelul Uniunii Europene. Și îmi dau seama că acest serviciu poate să fie costisitor, dar în același timp eu cred că avantajele sunt foarte mari față de contenciosul care poate apărea în momentul în care nu se uh, poate garanta cadrul creat. O problemă foarte clară mai este și cea de a garanta tuturor ceea ce este prevăzut în Declarația Universală a Drepturilor Omului. Cred că suntem cu toții de acord că e nevoie să găsim echilibrul corect pentru ca să evităm acele dezechilibre care ar putea să aducă o lumină de umbră pe ceea ce de fapt este deja în regulă. Mulțumesc! Da, mulțumesc foarte mult! Aș vrea să întreb comisia dacă dorește să ia cuvântul. Vă rog! Thanks a lot, Chair, and uh, good morning, everyone. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună dimineața tuturor. Pot să fiu uh, succint din partea Comisiei. Mai întâi aș dori să subliniez și să reiterez faptul că Comisia salută abordarea Parlamentului cu privire la acest dosar. Cred că există o recunoaștere generală a faptului că propunerea Comisiei este bine echilibrată și că merge în direcția cea bună și, de asemenea, că un acord general pe care ne-l dorim în Uniunea Europeană uh, Um, pentru a avea o legislație bună și pentru a implementa tratatele cât se poate de repede este ceva bine cunoscut. Deci uh, ne bucurăm să vedem că există un acord general în legătură cu acest uh, obiectiv. Firește, propunerea de directivă și propunerea de regulament uh, sunt strâns legate. Sunt chestiuni care deja au fost explicate de raportor în mai multe intervenții. Deci nu va trebui să intrăm în mai multe detalii în legătură cu asta. Există legătură între ele pentru că, în mod cert, cu directiva rezolvăm uh, piața uh, internă și uh, aspecte legate de piața internă din cadrul mecanismului. Uh, făcând excepții în beneficiul uh, persoanelor cu deficiențe de vedere. Sunt uh, aici niște beneficii pentru statele membre care pot astfel să aibă aceleași reguli ca și celelalte state din Uniunea Europeană. Practic, beneficiarii și entitățile implicate vor beneficia de egalitate în piața internă. În regulament ne ocupăm de exportul pentru statele terțe dar e clar că trebuie să avem uh, aceeași abordare pentru aspectele comune celor două instrumente și mă gândesc mai ales la definiția beneficiarilor, a entităților, a formatelor uh, accesibile și așa mai departe. Un ultim aspect acum uh, care s-a tot regăsit în discuțiile noastre de astăzi, chestiunea definițiilor. Abordarea comisiei a fost aceea de a rămâne fidelă tratatelor pentru că nu ne-am dorit să adăugăm condiții suplimentare sau um, infrastructură suplimentară pentru această propunere, pentru că ne-am gândit că aceasta este cea mai bună cale de urmat, să respectăm um, spiritul tratatelor și să oferim, practic, rezultate mai rapid persoanelor cu deficiențe de vedere. În, e adevărat însă că la anumite aspecte am deviat de la formulările din tratat, însă n-am făcut-o cu intenția de a schimba fondul uh, chestiunilor, ci pur și simplu ne-am dat seama că în anumite cazuri, uh, de exemplu în cazul uh, entităților autorizate, ne-am dat seama că e nevoie să simplificăm puțin lucrurile din motive de certitudine uh, juridică și pentru a putea să ne adaptăm la uh, legislația unii Europene. Însă, în ceea ce privește autoritățile autorizate, în regulamentul nostru uh, regăsiți practic același concept ca și în tratate, chiar dacă este formulat puțin altfel. Deci, asta n-ar trebui să creeze o neînțelegere faptul că Comisia deviază pe aici pe acolo de la formularea tipică din tratat. Însă mai e un aspect care cred eu este important în această discuție și anume uh, problema legată de uh, autorizații și de tratate care cer sau nu statelor membre să aplice anumite scheme de autorizare. Uh, Comisia a interpretat tratatele într-o manieră foarte clară, și anume că uh, trimiterea la termenul autorizat sau recunoscut din tratat nu implică autorizații obligatorii uh, pe care să le uh, aplice statelor membre autorităților autorizate. Deci nu cred că ar trebui să interpretăm termenul autorizat sau recunoscut din tratat ca ca uh, referindu-se la uh, o autorizare obligatorie. Dacă uh, citim aliniatul 2 C din tratatul de la Marrakesh, putem înțelege că tratatul se referă și la alte instituții sau organizații non-profit care oferă aceleași servicii și așa mai departe. De asemenea, analiza și înțelegerea noastră în ceea ce privește situațiile diverse din statele membre e că există o mare diversitate uh, a situațiilor, că există multe organizații pentru nevăzători care sunt deja foarte active și care nu au avut vreo autorizație sau vreo recunoaștere formală din partea uh, guvernului. Deci pentru a respecta obiectivul din tratate a trebuit să fim foarte atenți atunci când discutăm uh, autorizațiile. Și asta, bineînțeles, în cont de faptul că problema cu preautorizările este că există aici un risc și anume să deschidem calea administrațiilor, administrațiilor naționale sau guvernelor să excludă anumite entități care altfel ar putea beneficia de pe urma tratatelor. Deci e o zonă în care, la nivelul comisiei, în avizul nostru trebuie să fim foarte atenți eh, atunci când vedem cum vom proceda. Însă, încă o dată, faptul că avem o formulare diferită nu înseamnă că vrem să deviem de la uh, esența tratatelor. Mă voi opri aici, doamnă președinte. Mulțumesc. Helga Trüppel, möchtest... Mulțumesc. Helga Trüppel, mai doresc să iei cuvântul? Da, mulțumesc. The colleagues... Da, aș dori să mulțumesc uh, colegilor uh, că doresc să meargă în direcția propunerii comisiei și că își doresc o schimbare pentru nevăzători. Uh, sunt gata să vă primesc propuneri pentru a vedea exact uh, unde putem găsi compromisuri uh, și direcții de acțiune comună. Dar, în general, haideți să acționăm uh, în acest uh, spirit de cooperare pentru a facilita viața nevăzătorilor, nu pentru a împovăra încă și mai mult. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Giambatski. Doriți dumneavoastră să mai luați cuvântul? Nu. Bine. Atunci, vreau doar să vă mai atrag atenția că Jurii va face o audiere despre tratatul de la Marrakesh pe 30 ianuarie între 15 și 16. Ați primit cu toții invitația pe mail. Și uh, sunteți, bineînțeles, bineveniți să participați Repet, termenul de depunere a amendamentelor 26 ianuarie la ora 14 și vom vota pe 28 februarie și vom intra și în negocieri cu jurii. Pe 27 februarie, pardon, 27 februarie votăm, îmi cer scuze, și cu jurii vom uh, intra în negocieri pentru ca să mai uh, eventual să mai amâne puțin uh, votul lor și hotărârile pe care trebuie să le ia și ei. Oricum, mulțumesc foarte mult pentru această ședință. M-ați ajutat foarte mult să avem o ședință ușoară și la voturi, pentru că am trecut printr-o ședință maraton de vot. Eu zic că totuși am reușit. Nu vreau să vă las să plecați în pauza de prânz fără să vă amintesc că la ora 15 avem o audiere la care vă invit cu drag pe toți și mă bucur foarte mult uh, să vă revăd pentru ca să nu suntem, fim aici singuri cu experții, ci să le acordăm uh, într-adevăr atenția pe care o merită. Oricum vă urez uh, poftă bună și mulțumim interpreților și noi vă mulțumim pentru munca, spune doamna președinte, fără de, pe care, fără de care n-am putea comunica așa de bine. Vă mulțumim și noi și ne vedem după amiază.